Parlamentul European și Comisia Europeană să colaboreze strâns și pe viitor în ceea ce privește parteneriatul estic. Vă mulțumim, domnule comisar. Încheiem această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Urmează acum ultimul punct de pe ordinea de zi a seriei acesteia. Este vorba de raportul domnului François Alfonsi cu titlul Evoluția strategiilor macroregionale ale UE, practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana. Vom începe prin a-i da cuvântul timp de patru minute raportorului domnul Alfonsi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, Raportul privind evoluția strategiilor macroregionale și perspectivelor de viitor, mai ales în zona Mediteranei, se referă la două problematici. Mai întâi, viitoarea programare financiară 2014-2020, mai ales în ce privește cooperarea teritorială și politica de coeziune. Strategia macroregională inițiată pentru Marea Baltică acum trei ani vizând dezvoltarea de sinergii ale Uniunii Europene în același uh, spațiu de uh, existență la zin maritim sau spațiu fluvial. Apoi avem problema crizei actuale prin care trece spațiul mediteranean, uh, criza europeană a datoriilor și de cealaltă parte primăvara arabă și toate evenimentele care au afectat aceste țări vecine Uniunii Europene. Strategia macro-regională îmbunătățește eficacitatea politicilor de dezvoltare regională a Uniunii Europene, Elle apporte une vue d'ensemble et renforce les stratégies. Este o poartă deschisă și o legătură a strate- între strategiile statelor și între diversele instrumente de dezvoltare ale Uniunii Europene și politicile de vecinătate și preaderare. Așadar, acest aport propune o cale de urmat în viitor și sugerează Comisiei un proces de concertare și reflexie pentru proiectele viitoare. Raportul insistă în special asupra importanței unei uh, acțiuni în acest spațiu vital pentru Europa. În acest spațiu vital trebuie, într-un mod cât mai practic și deconcertat, să avem o astfel de uh, acțiune. Trebuie să aprobăm strategia adriatico-ioniană care se referă la centrul Mediteranei. Este un proiect concertat, foarte avansat și care va reprezenta un prim, prim pas. Apoi va fi urmat de demersuri similare în Mediterana Occidentală și Orientală și până la urmă la o strategie globală pentru spațiul mediteranean. Dificultățile pe partea europeană a Mediteranei sunt mari și politicile regionale, mai ales cu dosarul de cooperare teritorială, reprezintă un instrument fundamental pentru a aduce soluții durabile. Strategia macro-regională se referă la bugetele și se susține, se susține din bugetele existente fără fonduri noi. E nevoie totuși de fonduri pentru noi proiecte. Strategia macro-regională poate crea astfel de proiecte cu o implicație reală a actorilor locali care să fie ori instituțional, statele și regiunile sau de altă natură prin intermediul guvernanței multinivel. În concluziile sale, raportul cere Comisiei să-și folosească experiența pentru a susține aceste uh, proiecte și se adresează viitoarei președinții cipriote să susțină lucrurile în, lun în lunile care vin. În timpul acestui raport am întâlnit mulți responsabili uh, vizați și uh, cred că coordonarea acestor politici macroregionale este foarte importantă în tot spațiul mediteranean. Este o oportunitate care trebuie folosită pentru a da un, un semnal pozitiv pentru un spațiu mediteranean care în ansamblul său este afectat de criză. Pentru a încheia, Vreau să mulțumesc colegilor pentru, de la Comisia DEVE, mai ales raportorilor din umbră, care au acordat, uh, uh, care au făcut multe amendamente și au acordat așadar multă atenție raportului. Mulțumesc și Comisiei de Cultură și raportorului doamna Benarabato și Comisiei de Afaceri Externe, domnul Salavracos, pentru uh, munca făcută și care a îmbogățit în mod considerabil raportul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și avem exact cinci vorbitori care au cerut cuvântul. Să începem cu un nou vorbitor în această seară, doamna Bernara Patua. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vreau să adaug câteva cuvinte în acest minut la ceea ce a spus domnul Alfonsi. Sunt raportoare pentru avizul Comisiei Cultură. Această strategie macroregională deschide perspective foarte interesante pentru cooperarea descentralizată în regiunea Mediteranei. Acest cadru ni se pare potrivit problematicilor din regiune unde trebuie să dezvoltăm politici active de vecinătate, în special pentru tineri. Aș dori să eh, insist asupra trei puncte. În primul rând, cooperarea în domeniul tineretului prin utilizarea programelor europene în acest sens, prin crearea unor sinergii cu oficiul mediteranean pentru tineret, care trebuie să fie mai bine cunoscut. După aceea, diversitatea mediteraneană și uh, ridicarea obstacolelor din calea circulației tinerilor, a profesorilor, studenților care vor să călătorească în Europa și facilitarea în acest sens a, viz, a vizelor. Finanțarea și susținerea acestor rețele prin susținerea programelor Erasmus Mundus și a altor programe aferente. Ar trebui să se Uh, acorde automat o viză atunci când se aprobă intrarea într-un asemenea program european. Mulțumesc foarte mult, domnului Alfonsi. Mulțumesc foarte mult. Iar acum are cuvântul doamna Țicău. Chair,

pentru facilitarea implementării strategiei uniunii europene pentru regiunea dunării încă din două mii zece parlamentul a solicitat alocarea a unu cinci milioane de euro pentru aciunea pregătitoare având ca obiectiv crearea modelului de guvernană pentru implementarea strategiei uniunii europene pentru regiunea dunării. Vă mulțumesc. Mulțumesc acum, Vă mulțumesc, Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului Alfonsi pentru raport, pentru acest raport și dați-mi voie să, să vă atrag atenția asupra efortului susținut pe care l-a depus domnului, domnul Alfonsi, un efort susținut pe care trebuie să-l aplaudăm. E foarte importantă această temă despre care vorbim noi astăzi. E vorba despre o strategie macroregională coordonată. Cred că aceste strategii coordonate ar putea, într-adevăr, contribui la a aduce cu sine, cu ele, o plus valoare uh, la nivel uh, european. Prea multe lucruri au fost puse pe același palier până în momentul de față și e momentul acum să avem o strategie concretă care are clar uh, un potențial de dezvoltare uh, pentru această regiune. E important ca aceste strategii uh, să pornească de la premise pozitive și cred că ele pot fi un uh, exemplu pentru strategii similare, nu doar în zona Mediteranei, ci și în alte zone. Vă mulțumesc. Urmează doamna Băsescu

Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Comisia îi mulțumește raportorului pentru, această, pentru acest raport ce vizează evoluția strategiilor macroregionale ale Uniunii Europene. Domnul Alfonsi se concentrează în special pe Mediterana. Comisia își dă seama că o strategie în Mediterana este deosebit de importantă, Uh, bineînțeles că această strategie trebuie să țină cont de condițiile specifice din zonă. Cele trei strategii specifice propuse de către domnul Af Alfonzi, printre aceste propuneri se află și acea regiune adriatico-ioniană, ei bine, aceste propuneri sunt deosebit de interesante și trebuie să le analizăm pe viitor. Am reușit să obținem uh, deja uh, rezultate în ceea ce privește rezolvarea problemelor maritime din zona adriatico-ioniană. Și iată că am putea să construim, pornind de la aceste experiențe pozitive av- avute deja. Eu cred că putem să ne bazăm uh, pe Uh, cele realizate de către noi în zona Baltică și de asemenea uh, ne putem baza pe strategia Dunării pentru a crea o strategie specifică pentru uh, Mediterana, o strategie care să ducă, într-adevăr, să aducă cu sine plus valoare pentru zona Mediteranei. Comisia a invitat în iunie 2011 statele membre să coopereze în continuare cu Comisia pe tema posibilelor strategii macroregionale. Fără avea prejudecăți vis-a-vis -vis de poziția Consiliului în ceea ce privește aceste strategii, Comisia este dispusă să susțină orice fel de progres realizat în cadrul uh, progresului, uh, cooperării mediteranene. În ceea ce privește fondurile, dați-mi voie să vă spun două lucruri. Pe de o parte, Părțile interesate au nevoie de un uh, mandat din partea Consiliului, votat în Consiliul. Consiliul este cel care decide constituirea acestor uh, uh, macro-regiuni și în pornindu-se de la constituirea și numirea regiunilor, se poate vorbi despre finanțarea programelor de uh, al, alocate și